Bună dimineața, dragi colegi. Vă rog să vă așezați pentru că domnul comisar a sosit și putem să începem reuniunea. Aproape punctuali. Uh, astăzi urăm bun venit uh, domnului comisar Oliren cu cea mai mare plăcere. Domnia sa a fost uh, foarte generos că a acceptat invitația noastră o zi după reunirea comisiei care a adoptat uh, unele măsuri din recomandările pe uh, tema de, competen <coughs> de competența sa, așa nume extinderea succesiva successiva del, uh, del Consiglio, cosa che avverrà. Eh... În uh, următoarele săptămâni uh, va intra în joc competența Consiliului care va examina recomandările de, de care v-am vorbit, dar după cum știți, după cum știm, comisarul și noi toți, Parlamentul și mai ales Comisia noastră joacă un rol important în acest domeniu. Și sigur, ă, acordul nostru este o condiție esențială pentru aderarea oricărui nou, mem- oricărui nou stat membru motivele acestui rol al nostru nu sunt doar de natură juridică, ci și de natură mai ales politică, după cum a afirmat uh, însuși comisarul în unele comunicări ale domniei sale. Și o spune însuși cuvântul comunicarea către cetățeni, fie cetățenii Uniunii Europene, fie cetățenii țelor candidate, este un proces esențial pentru aderare. Așadar, aderarea nu este doar un proces tehnic de respectare a unor standarde, unor norme, mm, o, care trebuie, să spunem așa, digerate de mașina de stat și de societate. Când uh, are loc o aderare, e vorba de o aderare inclusiv la sistemul de valori pe care reprezintă Uniunea Europeană, uh, cu cadrul său de norme, justiția, democrația, respectarea drepturilor omului. Și întreg acest scenariu delicat de valori este în acest scenariu este esențială participarea cetățenilor și noi care suntem aleși de cetățeni trebuie să jucăm un rol de prim plan în acest uh, raport cu opinia publică și cu concetățenii noștri. E esențial ca acest rol de a facilita și a promova aderarea de noi țări să implice sigur și Parlamentul și mai ales după cum spuneam, cei care, precum noi, uh, au competențe specifice în acest domeniu. <clears throat> Sigur că pe toți ne interesează să cunoaștem uh, recomandările și uh, ce va avea să ne spună domnul, domnul comisar în legătură cu progresele făcute uh, în, uh, în ultima vreme. Și deja în timp ce eu vă fac această introducere, avem o listă impresionantă de colegi care au cerut cuvântul. Da, mă scuzați încă o dată. Uh, iată, ne constrânge cadrul de organizare și vă spun încă de pe acum că dezbaterea va trebui să prevadă un timp de vorbire limitat și acum la început să spunem că două minute de fiecare luare de cuvânt și fără întârziere, ca să nu-i răpim timpul domnului comisar, mă grăbesc să-i dau cuvântul și vom asculta cu mare interes. Vă rog, domnule comisar. Thank you very much. Mulțumesc frumos, domnule președinte, pentru introducerea pe care ați făcut-o și pentru cuvintele dumneavoastră amabile. Mă bucur să mă întâlnesc cu dumneavoastră aici. Din câte știu eu, aici de obicei se reunea grupul socialist. Mă bucur că sunt prezent astăzi aici și vreau să vă mulțumesc pentru cooperare, vreau să mulțumesc uh, uh tuturor socialdemocraților și mai ales socialdemocraților din Finlanda pentru sprijinul pe care mi l-au acordat. Dragi prieteni, ieri Colegiul Comisarilor a adoptat raportul anual în ce privește extinderea. Și această comunicare sublinează progresele pe care Balcanii din Vest și Turcia le-au făcut pe calea integrării în timpul acestui an deosebit de dificil da, din cauza crizei economice și financiare. Și de asemenea, vorbim despre provocările pe care le avem în față pentru următorii ani, atât noi cât și aceste țări. Și profit de această ocazie pentru a vă face un rezumat al acestui raport și a vă spune care sunt uh, punctele principale. Și mai ales acum când se termină aproape mandatul Comisiei Barroso 1, Vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru că Parlamentul a jucat întotdeauna un rol foarte activ în politica de extindere și au avut o atitudine um, favorabilă um, extinderii către Est. De fapt, Parlamentul este un exemplu în domeniul uh, democrației pentru uh, atitudinea sa foarte fidelă cu principiile democrației și a fost întotdeauna un partener pe care se poate conta și sper din tot sufletul să putem să continuăm această cooperare și pe viitor. Domnilor și domnilor, în ultimii cinci ani am încercat tot timpul să menținem acest echilibru fragil, e adevărat, între, pe de o parte, consolidarea um, Uniunii noastre și, pe de altă parte, angajamentele pe care trebuiau, trebuia să ni le luăm. Pentru că doream să stimulăm uh, libertatea și democrația, dar trebuia să ne asigurăm și de faptul că noi înșine avem capacitățile necesare pentru a integra noi state. Astfel, am continuat acest proces uh, cu prudență, dar într-un ritm destul de regulat. Și cred că pentru țările care au pornit cu noi în această călătorie a meritat să facă eforturile pe care le-au făcut în ultimii ani. Principalele exemple în această privință ar fi faptul că putem să recomandăm deschiderea negocierilor de aderare pentru fosta Republică Iugoslavică, Iugoslavă Macedonia. Această țară a făcut niște progrese uimitoare și a reușit să opereze reforme în domeniile cheie, mai ales în ce privește sectorul judiciar, poliția, administrația publică și implementarea um, acordului cadru pentru um, protecția minorităților. Comisia consideră că această țară îndeplinește acum criteriile de la Copenhaga. Și faptul că au reușit să-și atingă obiectivele în ce privește reformele cheie, precum și respectarea criteriilor de la Copenhaga, au permis serviciilor noastre să recomande, așa cum spuneam, deschiderea negocierilor cu această țară. Sunt convins că guvernul de la Scopie va considera această recomandare a Comisiei ca fiind uh, un adevărat imbold pentru a continua în această linie de reforme. Menținerea relațiilor bune și de asemenea uh, continuarea uh, ritmului reformelor pe care le-am început chiar și cu cooperarea ONU pentru uh, Kosovo va rămâne un lucru important. Oricum, în ce privește din nou Macedonia, vestea a fost foarte bine primită la Scopie. În ce privește procesul de liberalizare a vizelor pentru Balcanii de Vest? La sfârșitul acestui an și începutul anului viitor, acest proces se va concretiza deja, discutăm un uh, um, regim de scutire de vize pentru Macedonia, Muntenegru și Serbia, regim care să intre în vigoare începând cu ianuarie 2010. Aceste țări merită să li se aplice scutirea de vize pentru că au îndeplinit condițiile pe care noi le-am uh, pus. De exemplu, emiterea de pașapoarte, eliberarea, mă scuzați, de pașapoarte biometrice, uh, controlul la frontiere uh, eficient și un control uh, integrat. Prin urmare, noi considerăm că putem în toată securitatea să acordăm scutirea de vize cetățenilor din aceste trei țări. Știu că unii dintre dumneavoastră ar fi preferat ca raportul nostru să fie uh, mai cuprinzător și să, de fapt, să includă și celelalte țări, mai ales Albania și Bosnia. Însă aceste două țări nu au îndeplinit încă aceste criterii destul de riguroase și noi acordăm această scutire de vize numai atunci când ele sunt în deplinire. În ce privește totuși Albania și Bosnia și Herțegovina, sperăm ca în prima jumătate a anului următor să putem să constatăm și pentru ele îndeplinirea condițiilor și să putem să pronunțăm uh, scutirea de vize. Evident că acest lucru este de o foarte mare importanță pentru toate țările uh, avute în vedere, mai ales pentru cetățeni, pentru tineri, pentru studenți. Și atunci, adoptarea acestei propuneri demonstrează încă o dată că pentru țările candidate nu este decât de câștigat. Atunci când au pornit pe drumul aderării către Uniunea Europeană, uh, au făcut uh, efortul, s-au angajat să le facă, dar în schimb primesc și rezultate concrete. Gândiți-vă numai. În urmă cu 5 ani ne gândeam numai la un program de facilitare a acordarea vizelor. Acum am ajuns la o fază mult mai avansată și anume liberalizarea lor, ceea ce înseamnă de fapt scutirea de vize. Deci, de aceea vorbesc de un adevărat dividend pentru cetățenii din Balcanii de Vest. Dragi prieteni, nu există nicio îndoială că perspectiva europeană pentru țările din Balcanii din Vest și pentru Turcia a fost un adevărat motor pentru transformările din aceste țări. Aș vrea acum să fac câteva observații despre țările candidate și țările care sunt potențial candidați la aderare. N-am să vorbesc despre toate acum. Mai întâi, despre cel de-al 28-lea stat probabil membru al Uniunii Europene și anume Croația. După patru ani de negocieri intense de aderare, Croația le va finaliza probabil anul viitor. Această țară încă mai are nevoie să își termine reforma sistemului uh, sistemul judiciar și să lupte mai mult împotriva criminalității organizate și împotriva corupției și acest lucru înainte de încheierea negocierilor. Salut faptul că s-a dat un nou uh, um, imbold negocierilor cu Croația și, cum spuneam, ele vor putea să se încheie în cursul anului 2010. În ce privește restul țărilor din Balcanii de Vest, am văzut progrese în ce privește procesul de uh, stabilizare și asociere. S-au semnat acorduri de liber schimb cu Macedonia și Montenegru, Albania, Bosnia, Herțegovina, precum și cu Serbia și cu Kosovo. Dar, chiar dacă am avut acest, această stabilizare durabilă, e clar că trebuie să ne asigurăm că lucrurile vor continua. Și de aceea eu aș vorbi de nevoia de o politică de deminare, dar aceste mine sunt unele cu caracter politic, practic, în regiune. S-a ajuns la un acord și în ce privește uh, uh, disputa uh, pe probleme de graniță între uh, Slovenia și Croația, ceea ce a permis să se pună capăt crizei uh, negocierilor de aderare cu Croația, care a durat practic aproape un an de zile. Chiar în acest moment, echipele noastre de negociere sunt prezente la Sarajevo și Banja Luka și discută pentru că uh, există riscul ca uh, Bosnia și Herțegovina să rămână cu mult în urma celorlalte țări din regiune. Carol, uh, Carl Bildt, ministrul de afaceri externe al Suediei și un alt membru al Consiliului s-au întâlnit cu liderii politici ai Bosniei și Herțegovine pentru că vor să le dea de înțeles că în ultimele luni țara lor a rămas mult în urma celorlalte și că trebuie să-și intensifice eforturile. Am oferit acestor lideri un pachet de măsuri în care am inclus nevoia de schimbări constituționale, precum și de reformele de care este nevoie în cazul în care vor să devină membri ai NATO. Ne dorim ca Bosnia și Herțegovina să fie un candidat credibil la aderarea la Uniunea Europeană. De aceea, cererea de aderare a Bosniei și Herțegovinei nu va putea fi uh, um, analizată decât atunci când această țară nu va mai fi un fel de quasi protectorat. De aceea, liderii și poporul din Bosnia-Herzegovina trebuie să decide dacă vor să se mulțumească cu acest statut de uh, uh, veșnic codaș în regiune sau dacă de fapt sunt absolut capabili de a se lupta serios pentru a fi candidați la aderarea în Europeană cu tot ceea ce implică acest lucru. <clears throat> Sper, de dragul cetățenilor din Bosnia și Herțegovina, și uh, spre binele Europei întregi că liderii din Bosnia și Herțegovina vor face tot ce pot și vor înțelege ce vrem noi să le um, um, transmitem, pentru că această țară merită să devină o țară candidată. În aceste momente dificile de criză economică, candidatura Muntenegrului și a Albaniei au subliniat încă o dată forța de atracție a Uniunii Europene ca promotor al stabilității, creșterii și prosperității. De asemenea, cererea de aderare a Islandei adaugă o nouă dimensiune a agendei noastre de extindere, nu numai din punct de vedere geografic, ci și din punctul de vedere al stabilității financiare ce trebuie oferită acestei țări care a fost foarte grav afectată de criză. Înainte de a încheia, aș dori să subliniez câteva provocări uh, transversale ce ne așteaptă în această regiune. Și trebuie să încep cu statul de drept, care este o valoare fundamentală europeană. și care reprezintă o mare provocare în Europa de Sud-Est, mai ales în domeniul reformei judiciare și în domeniul combaterii crimei organizate. Se întâmplă foarte multe deocamdată și Comisia va continua să folosească toate instrumentele disponibile pentru a ajuta aceste state în eforturile lor de a combate corupția și criminalitatea. Aceasta este o prioritate de prim rang, după cum bine știți. În al doilea rând, din păcate, libertatea de exprimare și libertatea presei rămân o problemă în mai multe din statele din regiune. Aceasta trebuie să fie rezolvată urgent și în mod convingător de către statele vizate. Ca să vă dau un exemplu, în uh, discuțiile cu Turcia am arătat întotdeauna limpede că libertatea de gândire, de exprimare și libertatea presei sunt valori fundamentale în orice societate deschisă și democratică. Sunt o condiție necesară pentru intrarea în Uniunea Europeană. La fel, în privința libertății de religie, drepturilor femeilor și drepturilor minorităților. În context strategic mai larg, Turcia joacă un rol cheie în uh, domeniul securității regionale, și anume în Orientul Mijlociu și în uh, Caucazul de Sud. De asemenea, joacă un rol cheie în domeniul securității aprovizionării cu energie și în domeniul dialogului dintre civilizații. De aceea am promovat relațiile cu Turcia. Salut normalizarea relațiilor cu Armenia, care reprezintă un pas istoric și pe care Uniunea Europeană le salută, fiind o contribuție la stabilitatea și la pacea din regiune. De asemenea, salut deschiderea democratică către rezolvarea problemei curde prin măsuri concrete și printr-o consultare largă. Ne așteptăm ca Turcia să implementeze pe deplin și fără discriminare protocolul adițional la acordul de asociere și să facă progrese în normalizarea relațiilor cu Republica Cipru. Facem apel la liderii celor două comunități din Cipru să um, finalizeze cu succes discuțiile și uh, facem apel la Turcia să contribuie cât se poate de concret la o rezolvare extinsă a problemei Ciprului. O altă problemă de durată din regiune este reprezentată de chestiunile bilaterale. Conflictele bilaterale trebuie să fie rezolvate de părțile implicate și să nu blocheze procesul de aderare. Cooperarea regională în Europa de Sud-Est s-a ameliorat în 2009, fiind una dintre prioritățile noastre cheie statele din regiune sunt din ce în ce mai stăpâne pe ele în cadrul acestui proces. Fie că este vorba de cooperare comercială și economică sau de acordul de liber schimb generalizat. Cu toate acestea, eficiența structurilor regionale trebuie să fie ameliorată. Și dezacordurile cu privire la Kosovo nu trebuie să blocheze cooperarea regională. Domnule președinte, stimați deputați, dragi colegi, dați-mi voie în încheiere să subliniez faptul că politica de extindere reprezintă o prioritate strategică a Uniunii Europene pentru că ne ajută să ne proiectăm influența dincolo de frontierele actuale și să asigurăm stabilitatea în această perioadă dificilă. Politica noastră de stabilizare, numită uneori și de extindere, a avut și continuă să aibă implicații majore asupra politicii externe a Uniunii Europene și asupra rolului nostru la nivel global. Cu alte cuvinte, credibilitatea noastră ca actor global depinde în mare măsură de uh, capacitatea noastră de a ne influența vecinătatea imediată prin politica de extindere. Este clar că forța de, trans de transformare a Uniunii Europene asupra vecinilor de la sud și de la est este foarte importantă pentru că acolo modul nostru de viață, și forța blândă de atracție oferă speranță și împing reforma. Iată esența acțiunii noastre. De aceea, Europa de Sud-Est, vecinii din Est și Uniunea Mediteraneană trebuie să și rămână principalele priorități ale Uniunii Europene. Dat fiind că pacea în Orientul Mijlociu, relațiile cu Iranul, stabilitatea în Caucazul de Sud, securitatea energetică și combaterea terorismului sunt uh, probleme pe care nu le putem rezolva singuri. Dragi prieteni, aceasta este singura cale de a face o diferență în domeniul democrației și al libertății, valorile noastre de bază. Ștacheta este foarte sus, însă misiunea aceasta merită toate eforturile și Parlamentul European va continua să joace un rol esențial în punerea în practică a tuturor acestora. Mulțumesc pentru atenție! Grazie comisario, il suo intervento è stato ampio. Mulțumesc domnule comisar, a fost o, o, o luare de cuvânt exhaustivă, foarte interesantă, atât de interesantă încât mă văd silit să închid lista celor care vor lua cuvântul cu 27 de nume deja înscrise pe această listă. Din păcate, trebuie să vă reduc timpul de vorbire la un minut și jumătate și, în primul rând, voi acorda cuvântul raportorilor, colegilor raportori uh, care se ocupă de țările candidate. În primul rând, pentru un minut și jumătate, doamna Pac. Delegațiune, no. eh, relatore. Rap Danke, aber ich will nicht nur über Bosnien reden, Herr. Raportor pentru Bosnia. Mulțumesc, uh, domnule comisar. Mulțumesc pentru prezentarea făcută. Dumneavoastră ați vorbit de Macedonia, printre altele și ați spus că ambasada de la ambasada uh, macedoneană a uh, um, recepționat mesajul, dar nu știm și dacă și Atena a recepționat acest mesaj, pentru că numai Macedonia Eh, nu poate garanta că lucrurile se vor petrece bine pe viitor fără implicarea pozitivă a Greciei. Totuși, sigur că e bine să solicitați negocierea, să acționați foarte bine și sperăm ca și Grecia să înțeleagă mesajul. Eh, vizele sunt o altă temă de care suntem preocupați. În iunie cred că s-a greșit când eh, Comisia a făcut aceste diferențe între țări. Comisia trebuie să fie transparentă, să se exprime foarte clar pe această temă Uh, în ce privește Bosnia și Albania. Acum, uh, trecând la Kosovo, și aceasta este o temă foarte importantă în contextul la care ne referim. Trebuie să garantăm acordarea tuturor ajutoarelor uh, necesare pentru Kosovo, să nu se creeze o gaură neagră. Despre Croația nu vreau să spun nimic, pentru că se află pe calea cea bună. În ce privește Bosnia-Herzegovina, îmi exprim aici surprinderea, pentru că uh,

de un acord cu noi. Sigur, au, au avut atâtea uh, negocieri. Există acest broad agreement care probabil ar trebui relansat. La Albania nu v-ați referit, deși este o țară care a făcut progrese mari, are un guvern stabil. Uh, bine, sper că am respectat timpul de cuvânt și mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Deci v-aș recomanda tuturor să vă opriți la două uh, uh, întrebări, dacă este posibil. Doamna Omen Reuten, raportat pentru Turcia, al minut și jumătate. Uh, da, mulțumesc, uh, domnule președinte. Colega și prietena mea, doamna Pac, a abordat deja toate țările din Balcan, deci eu mă voi limita să vorbesc despre Turcia. Um, domnule președinte, eu uh, am remarcat faptul că domnul Ren și Comisia sunt mai critici uh, față de Turcia decât au fost în trecut. Și de asemenea, remarc faptul că se vorbește de statul de drept, se pleacă de la principiul existenței unui stat de drept, de drept pentru orice proces de extindere și e important și sigur și în cazul Turciei trebuie să uh, există un atare stat de drept. Uh, repet, Turcia nu trebuie să facă reforme pentru, de dragul nostru, ci pentru ea însă. Și dacă Turcia dorește să devină o, o, o țară în care să domnească statul de drept și bunăstarea, e bine, trebuie să aplice toate regulile. Um, domnule președinte, în, aș, am câteva întrebări pentru domnul comisar. În primul rând, <clears throat> m-a frapat frap, faptul că domnul Ren a spus uh, astăzi că speră să fie respectată introducerea protocolului suplimentar Uh, sau cel puțin uh, asta a spus, dar acest lucru nu figurează în raport. Așadar, uh, mă întreb ce dorește domnia sa cu adevărat, ce a spus aici sau ce nu a fost exprimat în scris. Mă întreb dacă până la sfârșitul anului se va mai putea desfășura o discuție în Consiliul General pe această temă. În al doilea rând, referitor la reforma justiției, ați spus, sau mă rog, scrieți în raport că a fost inițiată o reformă, dar dacă progresele nu vor fi suficiente, nu vor putea fi și rezultate concrete în Turcia. Asta, mă opresc aici, domnule președinte. Mulțumesc. Recomando il respect. Da, vă, vă rog să respectați timpul de vorbire alocat. Domnul Taler, raportor pentru Macedonia. Eh, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru activitatea dumneavoastră, pentru curajul de care ați dat dovadă, inclusiv uh, față de Macedonia, pentru că ați recomandat uh, uh, începutul negocierilor după patru ani. Ieri, în centrul orașului Scopie, a fost o sărbătoare, a fost organizată o sărbătoare și vedem prin asta ce importanță acordă nu doar guvernul din Skopje, ci și uh, poporul macedonean acestui proces de aderare. Care credeți dumneavoastră că sunt acum șansele de a obține uh, sub, susținerea Consiliului față de această decizie? Credeți că există o ocazie aici? După alegerile din Grecia, vedem că acum domnul Papa Andreu este din nou prim-ministru, dânsul este arhitectul agentei de la, Tesal, de la Salonic în 2003 și aș dori de asemenea să menționez uh, cuvântarea domnului prim-ministru Gruevski de acum patru zile. A fost o cuvântare foarte pozitivă cu ocazia unei sărbători naționale de pe 11 octombrie, prin care s-a Uh, făcut o ofertă de ajungere a, la o soluție uh, pașnică pentru mm, principalele probleme. Sunteți, vedeți și aici vreo uh, oportunitate de, de uh, facilitare a acestui proces, după cum ați procedat cu Croația și Slovenia. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Ați respectat timpul de vorbire. Acum domnul în raportor pentru Serbia, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș dori să vă felicit pentru realizările dumneavoastră. Well, I will start by Serbia. Uh, da, voi, începe de, voi începe a vorbi despre Serbia, dar mă voi referi și la restul Balcanilor și la Turcia, dorind să subliniez că este foarte important că aveți o atitudine atât de pozitivă, creați o atmosferă pozitivă, dați vadă de energie pozitivă. Este important acest lucru nu doar pentru Balcanii de Vest, ci și pentru abordare multilaterală, pentru întreaga lume. Încep, deci, prin a vă felicita pentru anunțarea acestor planuri de a include Kosovo în, în uh, proiectul de eliminare a vizelor. E un moment foarte important pentru Balcanii de Vest, cât și pentru Serbia. De aceea aș dori să vă întreb dacă există un calendar uh, Uh, pentru această inițiativă și pentru implementarea ei. M-ați provocat puțin când ați vorbit despre Bosnia-Herzegovina. Ați uh, întors de la Butimir. Funcționarea guvernului bosniac, într-adevăr, este o provocare. Nu vreau să spun că este o problemă, dar este o provocare. Uh, Ați menționat probleme bilaterale și în raportul privind Croația ați menționat problema de frontieră, legată de frontieră. Și citez, nu s-au făcut progrese în problema de frontieră cu Serbia și Bosnia-Herzegovina. Dar dacă nu este, dacă în Bosnia guvernul nu acționează corespunzător, vă așteptați să se deblocheze această situație? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc domnule Cacin și acum are cuvântul doamna Cec, raportare pentru Kosovo. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Pentru început, aș dori și eu, uh, ca unii antevorbitori, că sunt... Uh, mă bucură foarte mult faptul că ați reconfirmat perspectivele europene ale tuturor țărilor din Balcanii de Vest, pentru că știu că în unele state membre m- mm, viziunea este puțin diferită. Uh, și de aceea am ținut să spun că mă bucură uh, spusele dumneavoastră. În calitate de raportare pentru Kosovo, mă bucură foarte mult faptul că ați introdus uh, perspectiva de eliminare a vizelor și pentru cetățenii din Kosovo, dar ați spus, și ați spus că Comisia va iniția un dialog. Întrebarea mea este când va avea loc acest început al dialogului. Cetățenii din Kosovo așteaptă acest lucru. E bine că ați dat acest semnal, dar trebuie să știm concret când veți începe dialogul. Uh, apoi aș dori să mă refer la problema populației rome din Kosovo. În raportul dumneavoastră, pe drept cuvânt, ați uh, menționat multe provocări uh, care trebuie încă mm, rezolvate. Știm că se negociază acordul de aderare cu toate uh, statele membre. Aș uh, dori să vă întreb dacă exercitați un fel de presiune asupra statelor membre ca să nu expedieze înapoi uh, persoanele de etnie romă, de exemplu, în Kosovo, pentru că știm că acolo situația încă nu este clară și există încă multe și importante probleme. Uh, și pentru romi, cred că nu este bine să se procedeze așa. Și despre Turcia, deși vor fi alte persoane care se vor referi la Turcia aici, dumneavoastră spuneți că trebuie să uh, Că trebuie să se fie respectate standardele europene și pentru centrale europene, cum este cea de... Cucan, președinte de la delegație... Eliso. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Cucan, președintele delegației pentru țările din Europa de Sud-Est. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar Ren, pentru raportul domniei sale. Sunt de acord cu antevorbitorii mei care au spus că există. Dumneavoastră ne-ați dat știri foarte bune pentru această regiune și pentru țările din această regiune. De asemenea, domnule comisar, v-ați referit pe scurt la faptul că Parlamentul European ar putea utiliza această nouă situație pentru a consolida prezența în zonă și cooperarea cu țările din zonă. Deci întrebarea mea foarte simplu. Dumneavoastră credeți cum credeți că ar trebui să se desfășoare concret această cooperare pentru ca să se aducă o contribuție tangibilă și concretă la procesul la care ne referim? Mulțumesc. Președintele, Mulțumesc, domnul Tană, că acum dumneavoastră sunteți raportor pentru Muntenegru. Fac o excepție, deși ați solicitat să interveniți uh, când deja închisesem lista, dar vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, un comentariu foarte succint. Am citit raportul de, progres, raportul de țară pentru Muntenegru și este uh, satisfăcător. S-au făcut progrese în toate domeniile, aparent. Uh, a fost uh, întrebat, uh, a fost puse mai mult de 2000 de întrebări uh, guvernului de la, din Muntenegru și pentru o țară atât de mică fac eforturi de dreptul herculeene pentru a îndeplini criteriile de aderare. Uh, sigur că mai ales combat uh, criminalitatea organizată, corupția și unul, sigur mai rămân probleme și una ar fi întârzierea a ratificării finale de către câteva, state membre a acordului de uh, stabilitate și asociere. Și din păcate nici uh, Regatul Unit nu a ratificat acest acord. Credem că e o problemă de priorități în uh, parlamentele naționale sau poate există niște obstacole la nivelul Consiliului, pentru că economia Muntenegrului a rezistat la criză destul de bine, însă, repet, este o țară foarte mică și nu are o economie diversificată, se bazează mai ales pe turism și uh, câteva fabrici mari care, sigur, au avut de suferit uh, din cauza crizei, dar oricum a rezistat destul de bine și, după cum au spus și alți colegi, susțin și programul de uh, eliminare a vizelor pentru Muntenegru. Uh, și uh, s-au făcut progrese în eliberarea pașapoartelor biometrice, nu există nici mari probleme în uh, ce privește imigrația ilegală. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Tanac. Și acum închidem, încheiem primul grup de, de lor de cuvânt. Are cuvântul acum domnul comisar pentru a da un răspuns. Thank you, thank you, Chairman, uh, and uh, thank you for this uh, very pertinent questions. Mulțumesc, stimați deputați, vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Am să încep cu întrebarea doamnei Doris Pac despre Scopie, care, așa cum a spus și dumneavoastră, a înțeles mesajul. Propunerea noastră de ieri avea două principale scopuri. Să recomandăm deschiderea negocierilor cu fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și, pe de altă parte, am vrut să îi încurajăm să continue reformele pe planul democrației, pe plan economic și așa mai departe. De asemenea, am vrut să încurajăm foarte serios această țară să se angajeze serios în negocieri. Sunt în contact regulat cu mediatorul pentru ONU pentru această chestiune și el e prezent practic de 15 ani în regiune și au făcut o muncă extraordinară, chiar dacă deocamdată nu s-a ajuns la niște rezultate concrete finale. În timpul verii și al, chiar și toamna asta, el era destul de optimist. Și după campania electorală și după alegeri, Sperăm ca în cele două țări să fie, să ajungă la putere niște guverne stabile, astfel încât această chestiune să poate să fie reglată odată pentru totdeauna. Trebuie să fim conștienți de faptul că la Consiliu e nevoie de unanimitate pentru a se lansa uh, negocierile de aderare cu oricare stat candidat. În propunerea noastră am insistat asupra faptului că menținerea relațiilor bune de vecinătate, precum și găsirea unei soluții pentru chestiunea numelui oficial al țării, rămâne uh, o condiție sine qua non pentru a putea începe negocierile cu această țară. În ce privește vizele. Dacă Albania și Bosnia și Herzegovina vor îndeplini condițiile, așa cum am mai spus deja, noi vom recomanda și pentru aceste țări liberalizarea vizelor. Comisarul pentru spațiul JAI a lucrat foarte îndeaproape cu mine, precum și domnul comisar Baro. Și sunt recunoscător pentru sprijinul pe care l-am primit și din partea Parlamentului European. Și asta pentru tot ceea ce am făcut în ultimii cinci ani. În ce privește Bosnia-Herzegovina, cred că eforturile noastre de acolo nu a fost neapărat un eșec sau nu știu, poate că asta a fost o nuanță a interpretării, dar eu nu, deci nu le-aș numi un eșec. Atât Uniunea Europeană cât și ONU sunt uh, implicate la cel mai înalt nivel pe teren. Atât Consiliul, Comisia au trimis uh, uh și-au trimis reprezentanții la fața locului și chiar și Statele Unite ale Americii au fost Uh, foarte implicate. Pentru că toate uh, părțile își doresc ca această țară să poată să se angajeze serios pe drumul către aderarea la UE uh, și la NATO. În ce privește Turcia și statul de drept și respectarea libertăților fundamentale, sunt de acord cu dumneavoastră și cred că raportul meu ilustrează foarte bine problemele care mai persistă și nevoia mm, intensificării ritmului reformelor, mai ales în ce privește drepturile minorităților și anumite drepturi culturale. Ceea ce ați avocat dumneavoastră este o problemă destul de serioasă mă uit la textul inițial și anume absența unui protocol, Turcia trebuie să implementeze uh, uh, protocolul uh, aflat în vigoare și să-și normalizeze situația cu Ciprul. și se face trimiterea la declarația din 21 septembrie 2005 și la concluziile Consiliului din decembrie 2006. Dacă această formulare pare uh, puțin uh, uh, um, greu de înțeles pentru unii, trebuie să vă reamintesc faptul că uh, în aceste declarații din 2005 și în concluzie din 2006 se vorbește tocmai de normalizarea relațiilor cu Cipru ca o condiție, precondiție pentru um, negocierile de aderare cu Turcia. Acum, faptul că am vorbit despre ocazia unică de a găsi în sfârșit o soluție la, la uh, chestiunea spinoasă a numelui uh, țării, uh, deci a fostei Republici Iugoslave Macedonia, e tocmai datorită rezultatului alegerilor din Grecia și a faptului că acum a revenit la putere domnul Papandreu. Domnule Cacion, în ce privește Kosovo și programul de liberalizare a vizelor, da, vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră, am răspuns deja în ce privește Bosnia și Herțegovina, aveți dreptate când spuneți că în Europa de Sud-Est trebuie să menținem uh, acest uh, Uh, entuziasm vis-a-vis -vis de Europa. Și trebuie să rămânem optimiști. Eu unul cred că sunt prin natura mea un optimist. Dacă tot vorbesc despre Kosovo, cred că deja am dat un răspuns în ce privește populația romă. Vă înțeleg preocupările, dar statele membre și apoi comisarul responsabil cu spațiul de uh, libertate și um, securitate sunt mai competente în domeniu. Eu unul nu pot să fac niciun fel de comentariu cu privire la aceste acorduri de uh, readmitere. Domnule Tanoc, Ați vorbit despre Muntenegru, sunt de acord cu evaluarea pe care o faceți dumneavoastră. Muntenegru este pe undeva o poveste de succes în Balcanii de Vest. Și chiar dacă încă au probleme cu corupția și cu lupta împotriva criminalității organizate și au nevoie de o reformă a administrației publice, totuși această țară Uh, merge în ritm sigur către uh, posibilitatea de a deveni țară membră. Mulțumesc, domnule comisar. Demarăm a doua rundă. Domnul Casulides, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Vreau să vă spun că în fiecare an Comisia ne spune exact aceleași lucruri sau aproape aceleași lucruri. Turcia nu a extins protocolul de la Ankara, nu și-a normalizat relațiile cu Republica Cipru și în fiecare an Comisia face apel la Turcia să facă aceste lucruri și Turcia în fiecare an spune că nu are de gând să le facă. Întrebarea mea este și ce mai urmează, domnule comisar? E stare de fapt cum, când se vor încheia negocierile cu Turcia și cine le pune capăt, Turcia sau Uniunea Europeană? Grazie, onorevole Casolidis. Ora... Mulțumesc, domnule Casolidis, acum are cuvântul domnul uite. Mulțumesc foarte mult pentru cooperarea pe care ați avut-o întotdeauna cu această comisie și nu numai cu socialdemocrații și nu numai socialdemocrații vă fac cele mai bune urări pentru următoarele săptămâni. Eu sunt raportor din umbră, într-adevăr de la socialdemocrați, pentru Turcia Vreau să salut faptul că ați făcut declarații foarte pozitive în legătură cu Armenia și cu progresul reformei judiciare. Cred că aveți dreptate atunci când puneți accentul pe reforma constituțională. V-ați referit la reducerea numărului de cauze de, legate de libertatea de exprimare din fața instanțelor din Turcia și sunt convins că este un semn pozitiv. Câteva întrebări. În legătură cu problema curdă, cetățenii turci declară că pentru ei este fundamental. Aș vrea să știu ce anume uh, ați răspuns în legătură cu această chestiune. În privința protocolului de la Ankara, ce aveți de gând să faceți în acest sens? Și în cele din urmă acceptați faptul că probabil nu trebuie să negociem doar cu guvernul și cu partidele din Turcia, ci chiar cu opinia publică de acolo? Și cum aveți de gând să tratați această problemă pe viitor. În raportul de anul viitor vă veți referi nu numai la partidele de la guvernare, și, ci, și, ci și la cele din opoziție. Poate ar trebui să salutați faptul că reprezentantul lor a fost aici și a făcut niște declarații foarte pozitive. Mulțumesc, domnule Howitt. Are cuvântul domnul Lambsdorff, un minut și jumătate. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc domnului comisar, care a fost foarte clar în legătură cu libertatea de exprimare de opinie și libertatea presei în Turcia. Pentru noi, liberal-democrații, acesta este cel mai important criteriu de la Copenhaga și nu este negociabil. Însă am o altă întrebare. Merge dincolo de raport. În negocierile dintre Croația și Slovenia s-a vorbit întotdeauna de planul REN 1 și de planul REN 2. Acestea au fost încununate de succes și mă bucur pentru acest lucru. Aș vrea să știu ce concluzii trageți din medierea din Balcan pentru viitor, inclusiv în domeniul politicii externe și de securitate și mai ales în ceea ce îi privește pe vecinii noștri de la Est, și anume uh, Rusia și uh, vecinătatea estică. Și încă o observație, propuneți negocieri cu Macedonia? Eu aș vrea să vă transmit aici un avertisment. În această situație se constată că se constată că mai rămâne chestiunea diferitelor portofolii nerezolvate. Deci, haideți să nu fim prea entuziaști. Mulțumesc președinta delegației cu Turcia, doamna Flotră. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Eu, ca și doamna Omen Reuten, prefer uh, ce, spuneți, ce ne spuneți dumneavoastră aici față de ceea ce scrie în raport, care mi se pare mm, cam slăbuț anul acesta, pentru că uh, cred că sunt mai multe reforme neduse la capăt și noi trebuie să insistăm pe eficiența lor și pe punerea în aplicare. E vorba de ref- însă și de niște reforme și inițiative politice foarte curajoase care au fost întreprinse anul acesta și cred că ar merita sprijinul nostru. Poate că nu e cazul să arătăm un entuziasm fantastic, dar trebuie măcar să le recunoaștem. Și mă refer la semnarea protocolului dintre Armenia și Turcia, dificil pentru ambele părți și care nu este gata și va avea nevoie de sprijinul nostru. Mă refer și la procesul început de democratizare pentru a rezolva toate dimensiunile problemei kurde astăzi. Este o problemă centrală și decisivă și cred că trebuie să ne arătăm foarte clar susținerea față de această inițiativă. Și vreau să vă întreb dacă uh, vedeți și niște inițiative pe care ni le-am putea noi asuma în Uniunea Europeană pentru a susține acest proces care este decisiv, după cum a spus și domnul Howitt, pentru viitorul democratic și pentru libertățile fundamentale ale tuturor cetățenilor din Turcia. Mulțumesc, doamnă Flotră. Acum are cuvântul domnul Gheorghiu pentru un minut și jumătate. Εγώ τον κύριο Ρεν για τον πολύ κόπο που έκαμε για αυτήν τη δουλειά. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc domnului Ren pentru activitatea domniei sale, pentru cele spuse aici. A spus că uh, atitudinea Consiliului față de Turcia uh, este de înțeles și că a fost uh, de înțeles și în Macedonia. Dar uh, mă întreb uh, care este atitudinea Turciei, pentru că uh, cei care solicită ca Turcia să-și respecte angajamentele, ar trebui să-și respecte și ei propriile angajamente asumate. A, uh, în anul 2006 Comisia propusese inclusiv un set de sancțiuni uh, care au dus la înghețarea 8 capitole de negocieri cu Turcia. Vă propuneți acum uh, alte sancțiuni uh, legate de faptul că Turcia nu respectă sau nu aplică protocolul uh, și aș dori să reamintesc situația din Turcia, procesul în care acuzat a fost partidul aflat la guvernare, o instanță a interzis, a dat o sentință prin care se interzicea o finanțare a partidului uh, de guvern și mă întreb dacă acest lucru corespunde statului de drept și în legătură cu ultimele asasinate. Nu știu ce părere are uh, Comisia. Mulțumesc, care cuvântul domnul Bel de Romeniu și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost președintele delegației cu Israelul a Parlamentului European și mă interesează foarte mult relațiile dintre Turcia și Israel și de aceea l-aș ruga pe domnul comisar să ne spună mai multe în legătură cu pagina 28 din raport, acolo unde se vorbește despre relațiile, reacțiile din Turcia față de criza din Gaza. E un pasaj foarte scurt, dar se pare că ideea este că Uh, nu se menționează aici uh, implicațiile din Siria și nimeni nu menționează faptul că guvernul turc a fost uh, responsabil pentru acestea și mai ales domnul Erdogan. Trebuie să monitorizăm atent fenomenul antisemitismului, mai ales în statele în curs de aderare și să spunem Parlamentului ce se întâmplă. Știți că Turcia dorește să joace un rol de mediator în Orientul Mijlociu și cred că relațiile sale cu Israelul nu o ajută în acest sens. Și ultima întrebare se referă la discriminarea față de voluntarii creștini și organizațiile sociale din Turcia. Presupun că ne veți spune ce aveți de gând. Mulțumesc, domnule Belder. Fac o excepție cu privire la lista pe care am închis-o pentru cei doi coordonatori din partea PPE și ai socialiștilor și democraților care mi-au solicitat să intervină după închiderea lipsei, dar, listei, dar nu pot să nu le dau cuvântul. Domnul Broc, nu și jumătate. Domnule președinte, aș mai avea o întrebare suplimentară. În legătură cu Ankara, Comisia s-a referit la uh, deciziile din 2005. Este vorba de un document din septembrie 2005 care a fost citat aici. Însă asta ar însemna că în, la sfârșitul lui 2009 expiră un termen menționat în acea declarație și mai sunt doar opt săptămâni până când expiră. Așadar, ce se va întâmpla când va trece acest termen? Cred că este o întrebare foarte interesantă. Grazie, onorevole Brock. La parola... Mulțumesc, domnule Brock. Are cuvântul domnul Vigenin. Thank you, Mr. Albert. Mulțumesc, domnule Albertini. Domnule Ren. Aș spune că mi-a plăcut foarte mult discursul dumneavoastră introductiv, pentru că putem trage o concluzie din activitatea dumneavoastră, din acest mandat și din politica de extindere în general. Și anume, aceasta are succes numai atunci când există un consens asupra aderării în statele candidate și când aderarea nu depinde de conflictele interne și când uh, se bucură de susținerea Comisiei și a statelor membre ale Uniunii Europene. Aș vrea să-mi exprim opinia că după ce tratatul de la Lisabona va fi ratificat, sperăm să fie cât mai repede, și politica de extindere va cunoaște zile mai bune, pentru că vom avea o mai mare flexibilitate instituțională și vom putea să ne continuăm munca. Este de asemenea foarte important să dăm speranță statelor candidate să le spunem că acum Uniunea Europeană va putea, într-adevăr, să accepte noi membri și nu doar să vorbească despre acest lucru. De asemenea, salutăm liberalizarea vizelor pentru că ea oferă o motivație foarte puternică cetățenilor din regiune. O întrebare generală. Care ar fi uh, evaluarea dumneavoastră generală? Credeți că putem spune că acum statele candidate sunt mai aproape de îndeplinirea cerințelor în general față de situația de acum un an? Și uh, că, cum credeți că vor sta lucrurile în următorii cinci ani? Pe scurt. Și în legătură cu Turcia, specific, ce părere aveți despre semnalele amestecate pe care le primește Turcia din partea Uniunii Europene? Și o observație. Am uh, apreciat acordul semnat între Turcia și Armenia, însă cum considerați dumneavoastră că a fost semnat într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene? Uh, și în această situație, președintele întrerupe. Parola Președintele, îmi pare rău, trebuie să vă întrerup, are cuvântul Wagner. Domnule președinte, Aș dori mai întâi să-l uh, felicit pe domnul Ren pentru toleranța și creativitatea de care dă dovadă și de asemenea de modul foarte pașnic în care rezolvă problemele. În acest moment, problema naționalismului creează din ce în ce mai mult, deși eu aș spera că din ce în ce mai puțin, Uh, tot mai multe efecte în Europa de Sud-Est. Și cred că este sarcina Uniunii Europene să rezolve această problemă și pe viitor. Și să facă acest lucru cooperând cu tinerii. Eu aș vrea să vă felicit pentru partea din raport care uh, deschide drumul către negocieri al Macedoniei Cred că va fi nevoie de multă empatie pentru a uh, rezolva problema numelui acestui stat. Și aș dori să exprim satisfacția întregului grup ALDE față de uh, negocierile cu Croația, Croația, care încep să capete un ritm normal. Uh, și în același timp aș dori să subliniez niște probleme nerezolvate. În primul rând, reveni, returnarea populației sârbe, apoi criminalitatea și apoi relațiile cu statele vecine. În privința Muntenegrului rămâne deschisă problema criminalității organizate și a presiunilor asupra presei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, și acum uh, încheiem cea de-a doua rundă de uh, luări de cuvânt cu colega Copa pentru un minut și jumătate. Uh, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și aș avea câteva comentarii scurte. În primul rând, recent au avut, uh, alegeri, au avut loc alegeri în Grecia și domnul Papandreou a fost reales prim-ministru, ceea ce creează mari speranțe în îndeplinirea uh, agendei de la Salonic și poate chiar efectuarea de pași suplimentari. Se dorește continuarea negocierilor, însă acest lucru nu se poate face decât în parteneriat. Și noi credem că ne poate ajuta foarte mult Comisia în această privință, pentru că este clar că rezolvarea acestei probleme este o condiție preliminară esențială pentru progres. În privința Turciei, cred că este foarte bine că Turcia a revenit la masa negocierilor, însă trebuie să-mi exprim dezamăgirea uh, în legătură cu faptul că nu se menționează faptul că acest stat nu implementează acordul bilateral semnat cu Grecia în 2002, ceea ce pune mari probleme nu numai Greciei, ci și Uniunii Europene. Așadar, ce uh, părere aveți despre obligația Turciei de a implementa acest acord? Și în cele din urmă un comentariu scurt față de Serbia. Mi se pare foarte pozitiv că implementarea acordului este menționat în raport, dar credem că până acum Consiliul nu a fost de acord să menționeze acest lucru. Credeți că trebuie să ne așteptăm ca acesta să fie menționat în concluziile Consiliului European din decembrie? Mulțumesc! Mulțumesc și cu asta am încheiat a doua rundă de intervenții și are din nou cuvântul domnul comisar pentru a da răspunsul la întrebări. Sigur, uh, Sper că răspunsurile vor fi concise și precise în același timp. Mulțumesc! Thank you. <clears throat> Thank you. Mulțumesc pentru toate întrebările. Încerc să le răspund în grup ca să fiu mai concis. Încep cu întrebările privitoare la protocolul de la Ankara deoseb uh, întrebările domnului Casulides și domnul Hagi Georgiu. Mr. Brock, uh, and it was referred. Și a domnului Brock și la care a făcut referire și domnul Howitt. Of course, that is uh, strongly on the agenda. I'm fully aware of that. Uh. Sigur, sunt conștient de faptul că aceste întrebări sunt pe sunt la ordinea zilei și în conformitate cu concluziile din decembrie 2006 Uh, vă reamintesc că am suspendat, am înghețat 8 capitole din negocierile de aderare. cu Turcia, 8 din 35, 8 capitole importante, inclusiv, de exemplu, relațiile economice externe, agricultura, transportul și așa mai departe din cauza că Turcia nu a respectat prevederile protocolului de la Ankara. La asta trebuie să adaug faptul că în anumite state membre, într-adevăr, există o atitudine care blochează cinci capitole și un alt stat membru blochează alte capitole. Asta din motive bilaterale sau față de care nu s-a ajuns la un acord global în Uniunea Europeană. Sigur, avem și criterii, termene pentru închiderea și deschiderea de alte capitole și dacă lucrurile uh, rămân uh, cum sunt acum, vom epuiza în scurt timp capitolele. Rolul nostru instituțional al Comisiei Europene este să întocmească o evaluare obiectivă. Am, am făcut acest lucru, o evaluare punctuală și am criticat Turcia pentru că nu a implementat pe deplin protocolul, prevederile protocolului de la Ankara. Acum, Consiliul este cel care trebuie să ajungă la o concluzie și care mai apoi să ia concluziile necesare. Consiliul va delibera în uh, cadrul întâlnirii din decembrie. Se va concentrat asupra acestei probleme. Uh, Mi-amintesc uh, formularea din concluziile din decembrie 2006, pentru că eu sunt cel care le-am scris. Și uh, formularea este după cum urmează, o știu pe de rost. În următorii ani, Consiliul și Comisia vor revizui progresele făcute de Turcia în respectarea prevederilor protocolului de la Ankara. Uh, și în următorii ani, mai ales 2007, 2008 și 2009. Și de ce am menționat acest, acești ani? Pentru că în acești ani, în, unele, în foarte multe din statele membre s-au desfășurat alegeri, de exemplu într în Germania s-au desfășurat alegeri în acest an, A, însă acestea fiind spuse, nu era un, aceste date nu reprezentau termene limită. Am spus doar că următorii ani, 2007, 2008, 2009, dar nu este un termen limită. Cu toate acestea este important să evidențiem că Turci, este important ca Turcia să implementeze, este de altfel o obligație a Turciei să implementeze prevederile protocolului de la Ankara și încurajăm Turcia să acționeze în acest sens. În raportul de țară, în concluziile strategice am făcut acest lucru. Uh, și sigur că ar fi o măsură care nu ar face decât să uh, sporească încrederea reciprocă, astfel încât până în sfârșit să putem asista la reunificarea, reunirea Ciprului și Ciprul să fie la fel ca oricare alt stat membru UE, adică într-o situație de pace și de unitate. Eu am vizitat checkpoint are la Berlin și știu ce a însemnat o, un oraș uh, uh, despărțit și sper că acest lucru nu va mai exista în Europa. Nu ar trebui să mai există acest lucru. Trebuie să ne uh, exprimăm sprijinul lider, față de liderii celor două comunități din Cipru și încurajăm Turcia să facă progrese. Uh, problema curzilor acum, sigur, un punct foarte important al raportului din acest an, uh, și un aspect cheie a problemelor și politicilor interne ale Turciei. Sigur că punctele noastre de vedere sunt bine cunoscute în Turcia. Noi le solicităm uh, să acorde drepturi culturale și lingvistice tuturor cetățenilor de origine curdă și de orice origine. Asta am solicitat de multă vreme autorităților turce. Mm, Cu toate acestea, în ultimele luni, Poate că nu am evidențiat de ajuns că s-au făcut progrese în Turcia în acest sens și că sunt motive să ne exprimăm satisfacția și să încurajăm Turcia să facă încă și mai mult în acest domeniu. În acest an, deschiderea unui uh, program de televiziune național care 24 de ore din 24 emite programe în limba curdă a fost un progres însemnat. Și acum așteptăm uh, alte inițiative de ordin politic bazate pe consultările extinse care sunt în desfășurare acum, uh, în scopul de a se efectua unele progrese uh, în uh, domenii importante cum ar fi educația și accesul la serviciile publice. În raportul nostru noi declarăm că Turcia ar trebui să asigure diversitatea culturală și să promoveze respectul și protecția minorităților pentru toți cetățenii indiferent de origine, și ne referim la uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și la Convenția pentru Protecția Minorităților Naționale. Then, uh, Mr. Howitt, uh, referred to... Domnul Howitt s-a referit la relațiile între Armenia și Turcia am răspuns parțial la această la întrebarea domniei sale când m-am referit la normalizarea relațiilor dintre aceste două țări. Cred că, de asemenea, ar fi important să facem referire la campania intelectualilor turci mm, în sensul <clears throat> unei noi abordări față de uh, genocidul uh, armenilor și îndemnul ca autoritățile turce să-și ceară scuze noi aici nu putem decât să uh, încurajăm un dialog sincer între Turcia și Armenia. Sigur, respectăm istoria, adevărul și memoria, uh, amintirea oamenilor care și-au pierdut viețile în acele evenimente tragice din 1915. Sigur, acesta este un subiect care trebuie analizat de istorici, dar în cadrul unui dialog deschis și bazat pe niște studii, studii științifice serioase. Doar astfel se va putea ajunge la o reconciliere de durată și de aceea este foarte important ca libertatea cuvântului să fie ajuns la un, niv- un atare nivel în Turcia, încât intelectualii turci au putut liber să promoveze acest tip de dialog care a avut ecouri uh, pozitive, inclusiv în cadrul guvernului. De aceea ar trebui să susținem acest proces. E vorba de cicatrizarea rănilor și normalizarea relațiilor dintre Turcia și Armenia. The question of Mr. Lambsdorff. Uh, Apoi domnul Lambsdorff s-a referit la lecții învățăminte pentru viitor, la, pentru politica comună de securitate externă și v-ați mai referit la disputa de frontieră croato-slovena, nu, domnule Lansdorf? Într-adevăr, vreau să vă răspund că eu am mediat această dispută croato-slovenă încă din ianuarie, pe durata unei jumătăți de an și am fost foarte implicat în uh, relațiile dintre Zagreb și Ljubljana Această activitate s-a încheiat inițial în iunie cu ultima mea propunere pentru un acord de arbitraj pe care am prezentat-o celor două părți. Apoi am ajuns foarte aproape de un uh, acord. Era, până la urmă, vorba doar de trei cuvinte și de ordinea în care acestea erau puse pe hârtie, dar am avut un drum lung de parcurs, pentru că Slovenia solicita o conciliere, o conciliere de ordin politic și vă reamintiți că s-a, fă, a fost propus numele domnului Ahtisari ca posibil mediator, pe când Croația solicita doar intervenția mm, Tribunalului Internațional. Dar până la urmă am ajuns la un acord înspre un tribunal de arbitraj, o curte de arbitraj care este un organism, o instanță uh, internațională, după cum a solicitat Croația, dar care are un rol de uh, mediere de jucat. Și pe această bază, cei doi prim-ministri, după demisia domnului prim-ministru Sanader, uh, cei doi prim-ministri au reușit să ajungă la o bază de încredere reciprocă uh, și apoi cu ajutorul experților tehnici ai Comisiei am putut debloca negocierile de aderare ale Croației cam acum două săptămâni. O lecție pe care putem noi să o învățăm pentru viitor, pentru Comisie, este că nu este ușor să joci rolul de mediator între un stat membru și un stat candidat. Asta este valabil și pentru estul Mediteranei pentru că țara candidată ar, ar putea avea impresia că atitudinea Comisiei este una dezechilibrată, că ar favoriza statul membru și că și-ar manifesta preferința comunitară, că am... Într-adevăr, noi ne apărăm statele membre, dar pe de altă parte și statul membru ar putea uh, uh, suspecta comisarul responsabil pentru aderare care înclina în favoarea statului candidat. Deci situația nu este una ușoară pentru mediator. Uh, da, până la urmă tot e bine că se termină cu bine, avem un acord și sper că relația dintre uh, uh, Croația și Slovenia nu vor avea decât evoluții pozitive pe viitor. Și în încheiere, după cum spuneam, lecții care pot, pot fi trase pe viitor în domeniul pesc, în primul rând, aș spune că temeiul politicii noastre comune, externe și de securitate, trebuie să fie stabilitatea în vecinătatea noastră. Trebuie să avem grijă de vecinătatea noastră, de Balcani, dimensiunea orientală, Marea Mediterană, sud-estul Europei, țările din toate aceste regiuni, pentru ca noi să putem fi credibili ca un actor global. Dacă nu putem face asta în propria noastră vecinătate, în ograda noastră, a vecinii din Balcan, cum putem să ne așteptăm că putem juca un rol credibil uh, în alte părți ale lumii? Și de aceea continuitatea și credibilitatea politicilor uh, de extindere sunt esențiale. În al doilea rând, trebuie să învățăm că uh, puterea noastră în ce privește piața internă, protecția consumatorilor, protecția mediului, toate aceste politici ale noastre trebuie să le putem transfera la nivel extern. Pentru că până acum nu am făcut destule în acest sens. Nu am exportat cum se cuvine valorile europene și nu am apărat cum se cuvine interesele europene, atât în domeniul economic cât și cel politic internațional, desigur. Dar v-aș putea da un exemplu, energia. Exemplul este grăitor, pentru că energia este un subiect cheie în acțiunea viitoarei comisii și a acestui Parlament. Uh, prietenul meu, Andrei Spielberg, sigur că a avut o activitate extraordinară. Noi trebuie să continuăm acum și să ne consolidăm capacitatea de a acționa, inclusiv prin crearea unei piețe unice în domeniul energetic, pentru că aceasta ar fi baza uh, securității noastre de aprovizionare cu energie. Sigur că putem construi gazoducte, oleoducte, e important, dar baza e o piață unică. Și interconectarea între statele membre și, în cele din urmă, trebuie să profităm cât mai mult de tratatul de la Lisabona. Asta ar fi uh, o altă lecție pe care o putem învăța. Și să utilizăm instrumentele pe care ne le furnizează pentru politica uh, externă a mm, Uniunii Europene. Eu am studiat foarte atent raportul domnului Elmar Brock și mă bucură faptul că Parlamentul se implică activ în această problemă Văd că și Comisia și Parlamentul uh, vâslesc în aceeași direcție și e clar că trebuie să folosim uh, politica noastră externă împreună cu statele membre, pentru că avem nevoie de contribuțiile lor, de resursele lor și sigur că și dumneavoastră, Comisia FED, veți juca, veți juca un rol mult mai important pe viitor veți avea noi puteri și sunt convins că veți ști cum să vi le utilizați. Mulțumesc, mulțumesc, domnule comisar. Și acum ultima rundă de intervenții. 10 persoane vor lua cuvântul. Din păcate, le îndemn să-și restrângă intervenția la un minut. În primul rând, domnul Teo Carus. Vă rog. Mulțumesc. Aș avea două întrebări. În, în legătură cu Bosnia, dumneavoastră a spus că un protectorat nu poate să adere la Uniunea Europeană. Din asta trebuie să tragem concluzia că Uniunea Europeană nu dorește să accepte condițiile puse de Turcia pentru că, până la urmă, ar fi o instituție anacronică aceste garanții, care, până la urmă, ar, trans- ar transforma Cipru într-un protectorat. Apoi, în raport, am putut citi faptul că Turcia a, a, uh, a inițiat discuții, dar că nu există un termen limită în 2009. Oare Turcia e dispusă să-și respecte doar propriile condiții, adică divizarea Ciprului în două state, având în vedere că se recunoaște că nu s-a ajuns la o uh, normalizare a relațiilor acestora între Turcia și Cipru, uh, Comisia nu intenționează probabil să uh, propună sancțiuni pentru a evita <laughs> să nu fie percepută ca fiind neimparțială. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Kirilov un minut. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, meritați să fiți uh, aplaudat pentru acest raport. Este foarte important să menținem uh, această perspectivă de aderare în vigoare. În ce privește Macedonia, este un lucru bun că ați recomandat să se înceapă negocierile, dar Macedonia ar trebui să înțeleagă că odată ce întreabă, ce, odată ce Um, demarează efectiv negocierile de aderare la Uniunea Europeană, ea va fi supravegheată mult mai îndeaproape. Iar cetățenii din Macedonia ar trebui să călătorească mai des în Grecia și în Bulgaria ca să știe că cetățenii de acolo nu seamănă cu lupii descriși în poveștile din Evul Mediu. Și ar trebui ca această țară să înțeleagă că negocierile de aderare nu se pot împăca cu tendințe naționaliste și extremiste și de insultare a vecinilor. Acum are contul domnul Gheorens pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Haideți să vorbim puțin despre cât de credibil este procesul de extindere a Uniunii Europene. ar trebui, ca să fim cu adevărat credibili, să dăm perspective de aderare a celor țări care îndeplinesc criteriile de la Copenhaga. Și pentru ca o țară să înceapă negocierile de aderare, e nevoie și de avizul conform al Parlamentului European și de unanimitatea Consiliului European. Ori, în ultimul timp, multe țări membre au arătat că se opuneau continuării procesului de extindere. Și atunci vă întreb, puteți astăzi să spuneți că acele rezerve exprimate în ultimii ani au dispărut acum în ce privește procesul de extindere? Mulțumesc! Acum are cuvântul pentru un minut doamna Cornelis. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să spun că mi s-a părut un lucru foarte bun că Grecia a lăsat deoparte sensibilitățile de ordin istoric, cel puțin în cadrul Comisiei Europene, pentru a permite procesului de extindere să continue. Am înțeles eu bine, domnule Ren, și anume că sperați că se va găsi o soluție ce privește numele Macedoniei înaintea luării deciziei în Consiliu? Și apoi, în ce privește Bosnia, eu sunt foarte îngrijorată de situația politică din această țară. Am înțeles că se poartă negocieri chiar în acest moment, dar se zvonește că aceste discuții nu au fost foarte bine pregătite și că nu ne putem aștepta la un rezultat constructiv. Vă rog să faceți un comentariu asupra acestui lucru. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Medle. Mulțumesc, domnule președinte. Eu unul am fost aproape agresat de câțiva români și m-am gândit la dumneavoastră, domnule Ren. Pentru că nu e normal ca cetățenii din Olanda să fie victimele unei criminalități uh, masive. Și dumneavoastră ce faceți, domnule Ren? Continuați cu aceste valuri de extindere. E clar că Turcia nu va putea niciodată să devină membră a Uniunii Europene pentru că Turcia este o țară uh, în majoritate islamică și vă dați seama și dumneavoastră și cei prezenți aici în sală că uh, Um, um, religia musulmană este nu numai o religie, ci și o ideologie care dictează oamenilor din uh, Turcia cum să se comporte și nu numai oamenilor, ci și guvernului. Eu cred că negocierile de aderare trebuie să înceteze. Eu merg la Ankara săptămâna viitoare și sunt gata să duc acolo o scrisoare semnată de dumneavoastră în care să le spuneți că Turcia trebuie să se retragă din Cipru imediat și sper că veți accepta această propunere a mea. Mulțumesc, domnule Medler. Are cuvântul domnul Mavro Nicola, un minut. Este pliri antithesis se schezi με την έκθεση προόδου. Mulțumesc că sunt absolut uh, opus, mă opun celor uh, ce se pot citi în raport în legătură cu Turcia. totuși. Din păcate, nu se dorește să se privească realitatea în față. Problema este atitudinea negativă a Turciei și, din păcate, este o problemă europeană. Noi vorbim de drepturile omului și așa mai departe, dar de ce nu ne ocupăm, cum se cuvine, de problema cipriotă? să ținem cont de faptul că astăzi nu doar că Turcia nu face progrese, ci vorbește de dreptul de două state în Cipru și continuă colonizarea părții ocupate. Sunt 300 de mii de coloniști care au fost uh, implantați în teritoriile ocupate din Cipru pentru o populație totală de un milion și raportul nu reflectă această stare de fapt. Bine, nu am avut nicio întrebare de fapt. Mulțumesc! Acum are cuvântul Domnul Van Baden. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și domnul Medler, vin și eu din Olanda, dar niciodată n-am fost jefuit de un român. Vreau să spun asta ca să fie clar. Vreau să adresez o întrebare domnului Ren. Stimate domnule comisar, ați spus că sunteți un optimist și eu unul mi-aș dori ca el să fie mai degrabă realist, să ne uităm la fapte. Turcia nu vrea să ratifice, nu vrea să implementeze protocolul de la Ankara. Ministrul extern uh, al afacerilor externe a fost recent în Olanda și a spus asta foarte clar într-un interviu acordat uh, unui ziar din Olanda și a spus clar, noi nu vom implementa procesul de la Ankara pentru că partea de nord a Ciprului nu trebuie să fie izolată dar nu el este cel care trebuie să dicteze condițiile. El trebuie să ratifice și să implementeze acest protocol. Deci ce putem face pentru a determina Turcia să facă acest pas? Și vreau uh, ca domnul comisar să-mi dea un răspuns direct și sincer. Voți, veți continua negocierile sau se vor aplica sancțiuni? Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Muniț pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar. Este foarte important să continuăm aceste negocieri de aderare în vederea unei noi extinderi. Raportul m-a mulțumit, mai ales atunci când se analizează situații foarte complexe, precum cea a, Kosovo. Sunt o mulțime de capitole care trebuie încă soluționate în ce privește liberalizarea vizelor, supravegherea economică și fiscală. și trebuie să continuăm să acționăm conform rezoluției 1244 a Consiliului de Securitate ONU, nu-i așa? Însă, în ciuda respectului pe care l-am pentru membrii supleanți ai acestei comisii, cred că atunci când este, sunt atâtea persoane scrise la cuvânt, trebuie să dați contul în prioritate uh, membrilor. Chiar asta am făcut, spune președintele. Acum, doamna Boțman are cuvântul. Doamna Boțcu, scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să pun o întrebare în ce privește Bosnia, pentru că sunt raportor din umbră din partea socialdemocraților. Ați vorbit despre un pachet și așteptați uh, să se uh, debloace situația de la uh, fața locului. Ați vorbit și despre niște reforme constituționale. Chiar vă așteptați la niște progrese în urma acestor reforme? Uh, și când ați spus că uh, soluționarea um, problemelor bilaterale n-ar trebui să interfereze cu procesul de um, aderare. Vă refereați la Croația, dar uh, din câte văd eu, acest lucru nu se aplică și Turciei. Deci puteți să-mi explicați această diferență. Mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul președinte. Acum are cuvântul domnul Panțeri pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare cu caracter general aș avea. Pentru că văd că s-au făcut progrese, dar aș dori să-mi împărtășesc uh, și îndoielile, domnule comisar, pentru că cred că e foarte util să înțelegem dacă noi vrem să rezolvăm problema din Balcani cu o abordare generală pentru toate aceste țări și nu pas cu pas, țară cu țară eu înțeleg care sunt riscurile, pentru că dacă, avem, dacă acționăm în general, înseamnă că se, se va mai aștepta puțin uh, în procesul de, la, de, de, de aderare. Însă dacă avem o abordare de la stat la stat, unii riscă să rămână pe din afară. A, uh, pentru a depăși cumva problemele și contradicțiile ce se nasc din uh, ponderea prea mare a bilateralității, vă întreb care ar, cum ar trebui să acționăm. Mulțumim! Mulțumim, domnule Panzeri, și acum ultima intervenție, colega Fajon. Un minut. Un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, salut veștile bune pe care le-ați dat pentru Balcanii de Vest, dar în calitate de raportor pentru procesul de liberalizare a vizelor pentru Balcanii de Vest, vreau să vă lansez un apel pentru ca acest proces uh, să fie unul uh, onest și drept pentru Bosnia-Herzegovina și Albania, pentru că n-ar trebui ca aceste două țări să fie oarecum luate ostatec și să servească ca miză uh, cu ocazia negocierilor care au loc acum în Bosnia și Herțegovina, când acești cetățeni vor putea în sfârșit să călătorească li, um, toată libertatea către Uniunea Europeană. Căci chiar și dumneavoastră în raport vorbiți despre problemele din regiunea Zbanca, din Croația. Când credeți că uh, se vor soluționa problemele din această regiune? Mulțumesc, doamna Fajon. Acum, încă o dată, domnul Papa Nicolau, chiar dacă nu era înscris inițial pe listă. Epitrope? Eh, δεν είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής, αντικαθιστώ... Mulțumesc, eh, domnule președinte. Nu sunt membru al acestei comisii, ci doar uh, eh, suplean pe domnul Cunuțacu. În ce privește Turcia, ați, v-ați referit la dificultăți. Uh, lăsând la o parte aceste puncte slabe și dificultățile, în raport nu se vorbește despre sancțiuni și mă întreb de ce aș dori să știu dacă Comisia uh, dorește să uh, aibă un dialog și cu Consiliul în ce privește sancțiunile. Iar apoi în ce privește FIROM, fosta Republică Iugoslava Macedoniei, sunt uh, conștient că s-au făcut progrese. Uh, știu denumirea oficială este ex-Republica Iugoslavă a Macedoniei și nu Macedonia, cum spun unii aici. Vă întreb dacă în vederea extinderii Uniunii Europene, comportamente de ordin naționalist într-o Europa multinațională și pluriculturală au își găsesc o legitimitate? Așa credeți dumneavoastră? Mulțumesc! Mulțumesc! Mai avem câteva minute la dispoziție înainte ca să trească să uh, eliberăm uh, această sală, pentru că urmează o nouă reuniune, Comisia pentru Drepturile Umane. Bun, acum uh, dau cuvântul domnului comisar pentru a da răspunsul, vă rog. Uh, domnule președinte. Am să încep cu declarația doamnei Mavro domnului Van Balen și a domnului Papa Nicolau. Este vorba despre normalizarea relațiilor dintre Cipru și Turcia și implementarea protocolului de la Ankara. I-am mai răspuns la această întrebare de două ori, însă doresc să repet că noi facem o evaluare foarte concretă și obiectivă. Acesta este rolul nostru instituțional și am uh, transmis un raport Consiliului în acest sens Cred că știți că la propunerea Comisiei în noiembrie 2006 au fost suspendate opt capitole de negociere. Este esențial ca Turcia să meargă mai departe și să implementeze acest protocol. Nu este doar o obligație pentru Turcia, ci o măsură foarte necesară. În același timp s-au pus câteva întrebări legate de uh, măsurile luate de noi în legătură cu comunitatea cipriotă din Turcia. Cred că vă amintiți că în 2004, după referendum, după referendumul din Cipru, Consiliul a cerut Comisiei să facă propuneri uh, cuprinzătoare în legătură cu comunitatea turcă din Cipru. Am uh, avut două propuneri, una legată de asistență financiară, 59 de milioane de euro, care au fost uh, implementați, și o altă propunere legată de comerțul direct dintre comunitatea turcă din Cipru și și încă acum această propunere nu a fost uh, rezolvată de Consiliu, este încă în curs și deci noi repetăm, aceasta trebuie să fie reluată și rediscutată. Pentru a avea o imagine completă, cred că trebuie să ținem cont și de aceste aspecte. Haideți să ne folosim toată energia și să ne concentrăm pe obținerea de rezultate de la aceste negocieri cu privire la un acord cuprinzător. Domnul Kirilov a menționat chestiunea vizelor pentru fosta Republică Iugoslava a Macedoniei. Și domnului Papa Nicolau pot să-i spun că mă pricep la pronunția acestui uh, nume atât de lung. Eu aș dori însă ca la un moment dat să devină mai ușor de folosit. Așadar, fosta Republică Iugoslava a Macedoniei este în, în, pe punctul de a obține liberalizarea vizelor și o va obține când uh, statele membre vor fi la fel de convinse ca mine și ca dumneavoastră că această măsură este una sigură. În privința naționalismului, este necesară o europenizare a societății civile din țara respectivă. Domnul Görens s-a referit la extindere și la Lisabona. Eu vă înțeleg gândirea. Articolele referitoare la extindere vor rămâne însă cam la fel ca și până acum, iar articolul cheie va rămâne în forma din tratatul actual. În linii mari, se va spune că orice stat uh, care are valori europene și care le respectă poate să candideze la aderarea la Uniunea Europeană. Ați făcut și o referință practică, ați spus că odată ce va fi ratificat și va intra în vigoare tratatul de la Lisabona, ne vom putea concentra pe provocările politice. Eu cred că e foarte bine să avem dezbateri instituționale, le avem însă de 20 de ani. Și cred că a venit momentul să tragem niște concluzii măcar intermediare, să intre în vigoare tratatul de la Lisabona și să ne consolidăm politica externă și de securitate comună și să începem să facem progrese în domenii cum sunt schimbările climatice, rezolvarea crizei financiare și uh, a celei economice. Domnul Madlener a vorbit despre niște cetățeni români. Nu doresc să iau nicio poziție în acest sens. Îmi amintesc că în timpul președinției olandeze din decembrie 2004, Uniunea Europeană a luat niște decizii legate de aderarea României și a Bulgariei. Comisia Europeană nu era convinsă la momentul respectiv că România era gata să intre în Uniunea Europeană și de aceea am dorit să uh, punem condiții suplimentare. mai ales în domeniul justiției și al afacerilor interne. Însă, din cauza presiunilor politice făcute de alte state membre, a trebuit să cedăm uh, și uh, să uh, nu activăm clauza de salvgardare în în, Român... în privința României, cred că cei din România își aduc aminte că la ora respectivă s-a vorbit despre o adevărată conspirație calvinistă din cauza acțiunii mele. Este o descriere foarte interesantă a teologiei europene. Eu uh, sunt membru al uh, bisericii finlandeze, nu e tocmai ca una calvinistă și țin foarte mult la etica protestantă, însă asta se referă la calviniști și nu la cei ca mine. Cred că trebuie să ținem cont de toate acestea și în memoriile mele am să dezvălui odată ce contribuții a avut președinția Consiliului pentru aderarea României la Uniunea Europeană if i still may continue madam bozkurt uh, referred to Doamna Boscurt s-a referit la reformele constituționale din Bosnia-Herzegovina. Uh, nu vreau să intru în detalii, pentru că sunt în curs de negociere la ora actuală. Însă ceea ce urmărim este nu o revoluție, ci o evoluție a cadrului constituțional din Bosnia-Herzegovina. Pe baza acordului de pace de la Dayton și a prevederilor acestuia, pentru ca Constituția Bosniei-Herzegovinei să devină compatibilă cu uh, Uniunea Europeană, pentru ca acest stat să poată vorbi cu un singur glas în cadrul Uniunii Europene și să aibă capacitatea de a uh, implementa legi. Asta urmărim și aceasta este o miză foarte legitimă, pentru că noi avem sarcina